Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea cu privire la încălcarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Primul punct de pe ordinea de zi e referitor la Kenya, nearestarea președintelui Omar al-Bashir, președintelui sudanez. Uh, primul autor pe lista mea este domnul Tanak, are 4 minute și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Președintele Bashir al Sudanului a fost pus sub acuzare pe, uh, de către Curtea Penală Internațională pentru uh, crime săvârșite în Darfur. El a fost invitat în calitate de oaspete de o onoare și Turcia uh, a fost uh, obligată să nu îl primească tocmai datorită punerii sub acuzare a Curții Penale Internaționale e tocmai ce a făcut uh, uh, Kenya uh, în urmă cu câteva luni pentru a promulga Constituția din Kenya. Se pare că toată lumea prezentă la această ceremonie s-a simțit prost în legătură cu, președin, cu președintele, cu prezența președintelui Omar Bashir. Și comunitatea internațională rămâne acestui act. Se pare că inclusiv faptul că uh, statele suverane nu pot fi trase la răspundere chiar dacă este vorba de uh, crime împotriva umanității, de genocid sau crime de război. Și deci nu se respectă uh, prevederile statutului de la Roma nici măcar de către statele semnatare. Și de aceea comportamentul Keniei este deplorabil. Însă se pare că Kenya ar dori să, să coopereze cu Curtea Penală Internațională, chiar dacă această dorință sosește puțin cam uh, târziu și chiar dacă ea uh, a stârnit prin comportamentul său uh, uluire în legătură cu cazul președintelui Omar Bashir. Mulțumesc, doamna Șarche, un minut și jumătate. Mulțumesc. Kenya și ceilalți parteneri reprezintă parteneri strategici pentru noi. Africa joacă un rol important în uh, Uh, domeniul internațional și mai ales în baza documentului 4 uh, al uh, Convenției din Africa. Acordul la Cotonou prevede foarte clar ce trebuie să se întâmple în momentul în care drepturile omului nu sunt respectate. Însă, din păcate, pe 27 august, Omar al-Bashir a vizitat Kenya ca fiind un de, eh, invitat de onoare oficial al guvernului. Acest lucru s-a întâmplat în vreme ce exista pe numele său un mandat de arestare în ceea ce privește genocidul din Darfur, din Sudan. Al-Bashir poate să-și apere cazul, însă mai întâi trebuie să fie adus la curtea de la Haga. Kenya are obligația de a-l aresta cât timp este pe teritoriul acestui stat. Și problema cu care ne confruntăm este cât se poate de serioasă. Este un semnal al faptului că guvernul nu are un rol credibil în uh, respectarea tratatului pe care le-a semnat și acest lucru trebuie să fie îngrijorător pentru Uniunea Europeană. Când luptăm uh, împotriva nepedepsirii a unor astfel de actori, trebuie să ținem cont de standardele noastre și trebuie să uh, schimbăm situația în Africa pentru a găsi credibilitate și democrație și stabilitate. Uh, solicit acțiuni concrete față de Kenya pentru a aminti acelui stat care este statutul de la Roma. Mulțumesc. Doamna Lochbiller, două minute și jumătate are cuvântul acum. Doamnă președinte, la conferința care a verificat uh, situația Curții Penale Internaționale de la Kampala, un lucru a devenit clar. Această curte poate să-și îndeplinească sarcina numai dacă statele o susțin. Asta în special uh, discutând despre statele care au ratificat tratatul de la Roma. Și statele Uniunii Europene uh, trebuie să fie atenționate um, pentru că, iată, apar probleme diplomatice, lucruri care nu trebuie ignorate. De exemplu, când vine vorba despre crimele de război, trebuie să luăm acțiuni concrete. Astăzi criticăm acțiunea guvernului Kenya care l-a invitat pe președintele Sumar, Sudanului Omar al-Bashir, nearestându-l mai apoi. Pe numele acestea au fost emise mandate de arestare, dată fiind, dat fiind genocidul și crimele de război. Kenya, așadar, a contra, contravenit uh, față de dreptul internațional și a subminat solidaritatea africană între uh, popoare ne-a arătat că, iată, la nivelul Africii există o cărdășie în ceea ce privește faptele penale. Este un semnal prost pentru milioanele de africani care au trebuit să sufere din cauza cruzi, cru, cruzimii lui Omar al-Bashir. Este deplorabil faptul că, iată, milioane de oameni au trebuit să sufere și acum această persoană nu este pedepsită. Aceste persoane au nevoie de dreptate și aceste persoane trebuie să fie în măsură să vadă că acești criminali, politici, militari și așa mai departe sunt trași la răspundere. De asemenea, doamnelor și domnilor, trebuie să criticăm încă un lucru. Uniunea Africană trebuie să se declare deschis pentru o arestare a lui Omar Bashir. Nu trebuie să promită o falsă solidaritate, nu trebuie să susțină nepedepsirea unor politicieni de rang înalt, pentru că altfel nu face altceva decât să slăbească o bună guvernanță la nivelul Africii. Să nu uităm că se ține cont de dreptul internațional când vine vorba despre arestarea acestei persoane. De asemenea, este deplorabil faptul că Uniunea Africană a respins Um, stabilirea unui birou al Curții Penale Internaționale la Addis Abeba. Așadar, Comisia are acum sarcina să abordeze subiectul necooperării, să abordeze subiectul acestui comportament uh, inacceptabil față de Curtea Penală Internațională la următorul summit al Uniunii Europene cu Africa. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Doamna Vergia, două minute și jumătate. Mulțumesc, președinte. Suntem foarte numeroși cei care regretă decizia statului Kenya, a Uniunii Africane și a Ligii Arabe de a nu pune în aplicare mandatul de arestare emis pe numele președintelui sirian Omad al-Bashir. Astfel avem o imunitate și impunitate desăvârșită a președintelui sir- eh, kenian în toată Africa ar trebui ca justiția internațională să se aplice pentru toți, pentru toată lumea, peste tot în lume. Știm că a fost foarte greu să uh, uh, punem pe picioare Tribunalul Internațional, uh, Penal Internațional și trebuie ca acesta să poată să acționeze peste tot în lume. Uh, am fi mult mai credibil dacă toate țările noastre, inclusiv Franța, nu ar mai tergiversa lucrurile pentru a adapta, într-adevăr, dreptul intern la aceste principii internaționale. Și ar fi mult mai bine dacă Statele Unite ar fi și ele semnatare la aceste eforturi. Îndrăznesc să spun că statele europene au mari răspunderi față de statele africane. Nu trebuie să dăm impresia că uh, uh justiția nu este aceeași pentru toată lumea și se pare că um, uh, statele africane sunt trase la răspundere cu excepția situațiilor în care unele state africane sunt considerate mai egale decât celelalte în fața Europei. Noi dorim, deci, ca președintele Sudanului să fie tras la răspundere și, în general, toți uh, oamenii politici care se fac vinovați de, vin, uh, de, de, de, de crime împotriva umanității. Este singurul mod în care Europa și lumea va fi un, uh, un spațiu de libertate și de justiție. Dreptatea, democrația, drepturilor omului vor fi cu adevărat universale în acel moment. Iată de ce, de azi de, azi de dimineață, marea majoritate a Parlamentului European a condamnat discriminările împotriva împotriva romilor și um, remarcile xenofobe ale președintelui francez care uh, încă mai invocă drepturile omului. Doamna comisar, trebuie să acționăm dacă dorim și numai dacă dorim ca discursul nostru să fie cu adevărat credibil peste tot în lume. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Berman, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem foarte puține motive să credem că lucrurile avansează în lume. Constatăm că războaiele din secolul 20 uh, au continuat. Uh, nu e un motiv de bucurie, bineînțeles, însă cred că trebuie să luptăm pentru apărarea dreptului penal. Am avut tribunalul pentru, ex, uh, pentru fosta Iugoslavie, tribunalul pentru Ruanda, Curtea Penală Internațională și nu se mai poate tolera faptul că Uh, tribunalul de la Nuremberg uh, a rămas singular în acțiunile sale. Toți cei care s-au făcut uh, vinovați de crime împotriva omenirii sau de genocid trebuie să poată fi condamnați. Doar după ce uh, aceștia au fost judecați, pacea și reconcilierea poate, pot să înceapă. Curtea Penală Internațională Uh, trebuie să fie ajutată să-l poată judece pe președintele Omar Bashir. Kenya a semnat uh, statutul de la Roma și trebuie să-și respecte obligațiile. Iar faptul că s-a tolerat uh, prezența lui Omar Bashir la această ceremonie din Kenya, în timp ce drepturile omului sunt încă încălcate în țara sa de origine, nu poate fi tolerat toate statele trebuie să condamne această atitudine, inclusiv uh, SUA. Uh, președintele Obama ar trebui să ia poziție. Trebuie să uh, nu mai tolerăm nepedepsirea, pentru că doar astfel drepturile omului se pot construi pe întreaga planetă. Mulțumesc, domnul Chelam, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că problema de astăzi este să discutăm despre răspundere, responsabilitate, răspunderea față, în fața uh, crimelor uh, de război condamnabile. Omar al-Bashir este acuzat de astfel de crime de Curtea Penală Internațională. Au fost uh, emise mandate de arestare împotriva sa. Astăzi, problema este următoarea. Vom avea suficient uh, voință politică internațională și coordonare astfel încât să aducem în fața justiției astfel de criminali. Pe 27 august, guvernul kenian nu a reușit să facă acest lucru. L-au invitat, guvernul Keniei l-a invitat pe președintele Omar al-Bashir în acea țară și este foarte bine că știm acum faptul că premierul a recunoscut că acea invitație a fost o greșeală și o încălcare a uh, angajamentelor internaționale. Astăzi facem apel la comunitatea internațională pentru a depune împreună un efort, astfel încât să-l aducem pe Omar al-Bashir la curtea de la Haga. Sunt încântat de faptul că mesajul transmis în acest hemiciclu este unanim. Dorim să abordăm această problemă și să îl aducem pe Omar al-Bashir în fața TPI. Mulțumesc! Acum vor vorbi, vor lua cuvântul intervenienți din partea grupurilor politice. Domnul Cazamarec din partea PP, un minut, vă rog. Szanowni Państwo, w Polsce istnieje... Mulțumesc, doamnă președinte. În Polonia există o vorbă. Nu poți să fii însărcinat parțial. Cam așa se comportă acum Kenya. Pe de o parte, îl invită pe Omar al-Bashir, de cealaltă parte, Kenya este semnatară a statutului de la Roma. Deci aceste două fapte sunt contradictorii. Trebuie să te decizi. Ori uh, ești împotriva criminalilor, ori ești cu ei. Încercarea de a concilia cele două alternative este imposibilă. Autoritățile keniene am încercat să justifice de ce l-au invitat pe Omar al-Bashir, însă toate justificările lor au eșuat lamentabil autoritățile statelor semnatare ale statutului de la Roma trebuie să respecte anumite reguli, anumite prevederi și nu pot să înțeleg cum cineva se comportă ca și când dorește să aducă criminali în fața justiției, dar nu face nimic în acest sens. Președinta, mulțumesc, doamna Geringer de Oedenberg, un minut și jumătate, aveți cuvântul. Mulțumesc. Povestea aceasta ne arată faptul că criminalii de război uh, trebuie să fie urmăriți în justiție. Discutăm despre Adolf Eichmann, organizatorul uh, uh un, un alt criminal care a fost prins doar după 15 ani. La fel s-a întâmplat și cu membrii uh, bandelor criminale de la Srebrenica. Uh, și probabil că la fel se va întâmpla și cu Omar al-Bashir, cu arhitectul genocidului din Darfur, care din martie anul trecut este uh, pus sub uh, acuzare. Ei bine, putem să manifestăm presiune la adresa statelor semnatare ale statutului de la Roma, astfel încât Tribunalul Penal Internațional să poată să-și facă datoria. Pe 27 august însă, iată, am văzut că în Kenya a, a fost celebrată noua Constituție a acestui stat. Dar evenimentul la care a fost invitat Omar al-Bashir și invitația aceea nu trebuie să se repete. altul reprezentant PESC trebuie să intervină și ar trebui să utilizăm Convenția de la Cotonou astfel încât la final al-Bashir să fie într-adevăr arestat. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Doamna Ris, un minut din partea grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Faptul că autoritățile keniane au primit cu brațele deschise președintele, pe președintele uh, Sudanului uh, ne face ca noi, în această dupămasă și prin mai multe rezoluții la Parlament, să reafirmăm principiile conform cărora toate țările trebuie să respecte dreptul internațional și Kenya ar fi trebuit să faciliteze arestarea uh, lui Omar eh, al-Bashir acesta se face vinovat de crim împotriva umanității, genocid, crime de război. Nu uităm, 300.000 de victime au pierit uh, în genocidul de la uh, Darfur și Uh, știm foarte bine că și alte țări, Libia, Qatar, Arabia Saudită, au, au procedat exact la fel față de președintele Omar al-Bashir al Sudanului. Trebuie să fim întotdeauna fermi uh, și uh, știm foarte bine că și că Uniunea Africană a dat Uh, un mesaj membrilor săi să nu îl, uh, uh, să nu îl aresteze pe Omar Rebar și doamna Ashton și alți reprezentanți ai Uniunii Europene trebuie să transmită un mesaj foarte clar în acest sens. Și la următorul summit Uniunea Europeană-Africa trebuie să apară acest mesaj pe uh, ordinea de zi, inclusiv la summitul cu Libia din noiembrie. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Pasca, în numele grupului FD. Două minute și jumătate, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Faptul că președintele Sudanului călătorește liber în Africa, în ciuda mandatului de arestare care a fost uh, emis de uh, Curtea Penală Internațională și aceasta sub acuzații grave, crime de război, genocid, atacuri împotriva civililor, uh, jaf și așa mai departe, toate acestea sunt absolut uh, scandaloase. În martie, uh, putem să spunem că mulți reprezentanți africani și ai țărilor asiatice nu iau în serios angajamentele lor uh, internaționale și nu arată suficientă uh, severitate față de crime împotriva civililor, așa cum o facem noi în Europa. În 2009, Liga Arabă ne-a arătat încă o dată că refuză să coopereze cu Curtea Penală Internațională. Iată tot atâtea dovezi care ne arată că aceste țări nu consideră că actele grave criminale ale președintelui al-Bashir sunt suficiente pentru a justifica arestarea lui. Mulți consideră că tirania, brutalitatea, genocidul, moartea civililor sunt pur și simplu uh, de nepedepsit. Iată de ce aceste țări nu respectă guvernele noastre legislația internațională. Dragi colegi, nu știu dacă merită să dăm asistență financiară, tehnică, materială acestor guverne în aceste condiții. Trebuie să discutăm cu aceste țări în bilateral și să le explicăm că încălcarea atât de gravă a angajamentelor internaționale este incompatibilă cu programele de asistență financiară și dacă ei nu înțeleg acest lucru pentru motiv sau altul, trebuie să fim foarte severi pentru uh, acești, uh, aceste autorități care mențin sau respectă regimuri barbare. Iată de ce noi trebuie să dăm, nu trebuie să dăm bani unor uh, guverne care nu respectă legea internațională. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Corhola, două minute. Kansainvälisen tuomioistuimen jäsenenä on pidettävä kiinni siitä, että sitoutuu velvollisuuksiin. Mulțumesc. Trebuie să ne asigurăm de faptul că obligațiile și angajamentele internaționale sunt respectate întotdeauna. Asta înseamnă și să ținem cont de situația lui Omar al-Bashir în contextul internațional. Trebuie așadar să ducem la capăt acțiunile îndreptate împotriva acestuia în numele dreptului popoarelor. În anul 2007, din anul 2007, există un acord de pace a cărui implementare este, trebuie să fie atent urmărită în țară o repetare a catastrofei din Darfur nu mai trebuie să aibă loc vreodată. Acum, desigur, Trebuie să criticăm Kenya, dată fiind poziția adoptată de acest stat. Uniunea Europeană trebuie să se implice astfel încât tratatul de pace din, această, din acest context să fie respectat, implementat și ca alegerile să aibă loc cât se poate de corect. De asemenea, trebuie să se asigure și de îmbunătățirea situației. Domnul Preda. Marel Bashir a reușit încă o dată să sfideze comunitatea internațională. Decizia autorităților keniene de a-l invita la ceremonia promulgării noii Constituții și mai ales de a nu proceda la arestarea președintelui sudanez este regretabilă. Considerațiile de bună vecinătate avansate de autoritățile keniene nu, a, nu și-au desigur locul aici,

Pani przewodnicząca, musimy dać wyraz swojego stanowczego sprzeciwu doamnă președinte. Când vine vorba despre atitudinea guvernului kenian, trebuie să luăm măsuri. Este inacceptabilă situația nerespectării statutului de la Roma. Asta mai ales stat fiind faptul că Omar al-Bashir este acum urmărit pe plan internațional. A fost emis al doilea mandat de arestare pe numele său. Așadar, în acest context, Discutăm despre acuzații de crime de război, crime împotriva umanității, genocid și această persoană a fost primită cu onoruri în Kenya. Este inacceptabilă situația. Kenya este semnatara statutului de la Roma și se obligă prin semnarea acestuia să îl aresteze pe Omar al-Bashir sau să refuze vizita acestuia. Sper ca aceste obligații să fie la final respectate și sper ca toate sta- și solicit tuturor statelor africane să uh, să-i aducă în fața justiției pe cei care se fac vinovați de crime împotriva umanității. Trebuie aduse aceste persoane în fața tribunalului de la Haga. Președintele, ajungem la procedura Catch the Eye. Evident, există mult mai multe solicitări decât ne permite timpul. Fiecare grup politic va avea câte un reprezentant la Catch the Eye și de acum încolo vă atrag atenția. Vă rog frumos respectați timpul de vorbire, fiindcă altfel lovesc cu ciocănelul. În primul rând, domnul Micolașici are cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Um, vážené kolegyne, kolegovia, um, slavnostná ceremonia pri príležitosti vyhlásenia novej ústavy v modernom západnom štýle. Mulțumesc, ceremonia de promulgare a Constituției în stil occidental este una dintre cele mai importante ceremonii în statele africane. Din uh, uh anii 60, când această uh, țară și-a obținut independența. Însă prezența președintelui Omar al-Bashir a mânjit această ceremonie. Această persoană se face responsabilă de uh, crime împotriva umanității, crime de război și genocid. Și această invitație a arătat faptul că Kenya nu respectă principiul democrației și al statului de drept. Atitudinea Keniei față de angajamentele sale internaționale este sigur îngrijorătoare și consider că acest stat ar trebui să își reconfirme angajamentul și dorința de a respecta acordul internațional și mai ales prevederile statutului de la Roma. Mulțumesc, doamna Gomez. Este Parlamento, a Comissão, o Conselho e os governos europeus devem condenar inequivocamente o convite e a recepção. Mulțumesc. Consiliul ar trebui să, uh, Uniunea Europeană, Parlamentul ar trebui să condamne uh, Kenya pentru faptul că l-a invitat pe uh, Omar Bashir la această ceremonie și faptul că nu a respectat prevederile statutului de la Roma. Președintele Omar Bashir se face vinovat de crime împotriva omenirii, de crime de război și de genocid Uh, Kenya nu este numai parte semnatară la statutul de la Roma, ci și la uh, acordul de la Cotonou. Uh, Kenya calcă pur și simplu în picioare dreptul acordurile internaționale și comunitatea internațională care încearcă să îi aresteze pe cei care s-au făcut uh, vinovați de astfel de crime precum uh, Omar al-Bashir. E o rușine faptul că acest președinte, care este un criminal, a fost invitat la această reuniune uh, la uh, nivel înalt. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna Iatematic. Kansanmurha on vakava. Mulțumesc, doamnă președinte. Crima împotriva umanității reprezintă o faptă gravă. Făptașii și cei care au plănuit așa ceva trebuie să fie aduși în fața justiției, trebuie să fie judecați. Uniunea Europeană la viitorul summit cu Uniunea Africană, trebuie să plaseze pe ordinea de zi drepturile omului ca fiind un subiect prioritar. Asta pentru că discutăm despre sute de mii de persoane victime ale crimelor împotriva umanității și victime ale genocidului. Este necesar ca făptașii să fie aduși în instanță. De asemenea, mandatul de arestare al uh, CPI trebuie să fie transpus în realitate, astfel încât uh, și, și din acest motiv statele membre trebuie să facă tot posibilul pentru a se ajunge la această situație. Mulțumesc. Domnul Obermeier are cuvântul la final. Mulțumesc, doamnă președinte. Discutăm potrivit unei broșuri ONU despre faptul că din 2004 Uniunea, Euro- Uniunea Africană este ajutată cu uh, construcția la care lucrează cu 300 de milioane de euro până din 2004 până 2007. Ei bine, Uniunea Africană a fost sprijinită activ și intervine acolo unde apar conflicte. Însă, din păcate, Uniunea Europeană nu este foarte cooperantă. În Libia 2009 s-a decis ca statele membre să s-a decis uh, ca, ca Omar al-Bashir să nu fie extradat. Problema este aici că în alta reprezentantă PESC trebuie să constate că banii europeni pot să ajungă în Africa numai atunci când Uniunea Africană și Liga Arabă vor conlucra cu CPI. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Statutul de la Roma, sistemul acestuia, este un instrument cheie în dreptul internațional pentru a lupta împotriva impunității pentru crimele cele mai grave. Cum știe Parlamentul dumneavoastră, Uniunea Europeană a susținut activ Curtea Penală Internațională. E vorba de implementarea uh, sistemului universal uh, și uh, a statutului de la Roma care ne-au preocupat de-a lungul cooperării noastre, inclusiv cu Curtea Penală Internațională. Și când a fost revizuit acest instrument, noi am dorit să întărim aspectele legate de uh, uh, justiție internațională și este clar că mai sunt țări care n-au ratificat statutul de la Roma. Noi am observat cu Uh, îngrijorare faptul că chiar și țări semnatare nu reușesc să respecte legea internațională și nu au executat mandatul de arestare emis împotriva președintelui Omar al-Bashir. Uh, Omar al-Bashir a fost invitat la ceremonia din Kenya pentru promulgarea Constituției uh, din această țară și asta înseamnă că Africa, partenerii africani nu și-au respectat angajamentele. Uh, aceste țări trebuie să uh, își respecte obligațiile ca state parte ale statutului de la Roma și uh, inclusiv uh, rezoluția ONU în materie. Ca și uh, știm foarte bine că fostul uh, uh, secretar general ONU, Kofi Annan, a fost mediator în acest dosar și el a continuat să încurajeze Kenya să coopereze foarte strâns cu uh, Tribunalul Penal Internațional. Apreciem faptul că Kenya și-a respectat angajamentele sale față de Curtea Penală Internațională în chestiuni interne Sperăm că Kenya va avea aceeași atitudine constructivă când vine vorba și de chestiuni internaționale, nu numai în chestiuni interne. Uniunea Europeană și-a menținut poziția sa față de Curtea Penală Internațională și în, pe 7 august președintele, vicepreședintele Comisiei au uh, făcut o declarație exprimându-și îngrijorarea față de ce s-a întâmplat cu președintele Omar uh, el-Bashir. Delegația UE din Kenya a primit instrucțiuni clare de a transmite acest mesaj de îngrijorare guvernului kenian. Am vorbit uh, ieri cu autoritățile de acolo și înalta reprezentantă și-a exprimat dorința la rândul său de a face e, auzită vocea Europei la următorul summit cu Africa. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, doamnă comisar. Dezbaterea s-a închis. Votul va avea loc după încheierea dezbaterii de după masă. Următorul punct pe ordinea de zi. Dreptul